President. Eine Minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre. Doamnelor și domnilor, declar deschisă uh, reuniunea întreruptă pe 17 ianuarie. Reluăm lucrările. Procesul verbal cu